va figura în procesul verbal al reuniunii. Mai aveți tot un punct de regulament? Vă rog. Domnule președinte, la fel, e vorba de rezoluția cu privire la Rusia și eu am votat pentru această propunere.